cred că este legitim ca noi să insistăm asupra acestei definiții în acest context și spun cu mare atenție acest lucru. În Comisia Agri uh, ar dori eventual uh, să prevadă niște controle veterinare. Eu nu cred că e neapărat necesar. Până la urmă, ar fi un lucru bun dacă am putea permite ca această chestiune să, să treacă, să, să fie acceptată și disputa să se termine odată, pentru că e ca un ghimpe în coastă și nu e vorba doar de un impact economic semnificativ, ci și, uh, uitându-ne la în viitor, este vital ca Uniunea Europeană și Statele Unite să poată uh, colabora eficient. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Godley. Uh, George, dorești uh, să iei cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. În prim... Ok. În primul rând, doresc să o felicit pe raportoare pentru munca depusă. Consider ca și dânsa uh, faptul că parteneriatul transatlantic este vital pentru economia, comerțul și locurile de muncă europene și disputele comerciale au îngreunat practic această cooperare. Litigiul de care l-ați amintit privind carnea de vită uh, cu horone a afectat puternic comerțul cu produse agricole din Uniunea Europeană, SUA și Canada și de aceea Punerea în aplicare a memorandumului de înțelegere constituie o soluție care avantajează atât Uniunea Europeană cât și SUA și Canada. Vreau să amintesc însă și rezoluția Parlamentului European din 8 uh, martie 2011, prin care am cerut încetarea sancțiunilor impuse de către Statele Unite și Canada produselor provenind din Uniunea Europeană și de asemenea existența unor garanții clare cu privire la importurile de care, carne de vită, care trebuie să se alinieze cerințelor de siguranță alimentară stabilite de legislația europeană. Salut în acest sens sugestia ca executivul european <clears throat> să poată suspenda contingentul tarifar anual al Uniunii în cazul în care acordul nu este pus în aplicare sau menținut de către Statele Unite și Canada. De asemenea, în final vreau să, să spun că sunt de acord cu raportoarea atunci când afirmă că trebuie găsită, uh, găsit întotdeauna un compromis, astfel încât să evităm ruptura comercială între partenerii comerciali importanți. Mulțumesc! Mulțumesc, George, pentru că nu mai sunt alți uh, raportori din umbră. Cred că e rândul meu să vorbesc. Ah, Helmut. Uh, Dorește să iei cuvântul, scuze-mă. Mulțumesc, domnule președinte, dar uh, raportorul nostru din umbră nu este aici astăzi și m-a rugat pe mine să transmit mesajul și vroiam în numele ei să spun uh, de asemenea că îi mulțumim raportorului pentru munca depusă, dar aș vrea să clarificăm un lucru care nu este menționat uh, suficient în această dezbatere și anume, în special să cerem Comisiei să clarifice următorul uh, punct, chiar dacă nu e vorba neapărat de uh, tariful, uh, contingentul tarifar pentru importurile de carne de vită în Statele Unite și Canada. Canada. Statele Unite și Irlanda sunt considerate a avea un risc controlat de uh, BSD, de boală Creutzfeldt-Jacobs, de encefalopatie bovină. Asta însă nu împiedică Irlanda să exporte în Statele Unite, în Uniunea Europeană, mă scuzați, și uh, de asemenea nici nu împiedică Statele Unite să, să exporte în uh, Uniunea Europeană. Așadar, uh, exporturile Irlandei în Statele Unite nu sunt supuse unui control și putem să întrebăm dacă are legătură această problemă cu carnea de vită de înaltă calitate, dacă e vreo legătură cu această întreagă problemă și situație. Poate Comisia să clarifice dacă lucrurile așa stau și cum intenționează să rezolve situația acestor importuri adiționale de carne de vită de înaltă calitate din Statele Unite și Canada, care ar putea să creeze și mai multe presiuni asupra producătorilor irlandezi? E o întrebare, dar vreau să introduc această, uh, acest subiect pentru că sigur că ar putea să intre și în atenția Comisiei Agri și altor uh, comisii care se pot ocupa de această problemă a cărnii de vită de înaltă calitate. Președintele, într-adevăr, ai dreptate. Motivul este că pentru care nu ți-am dat cuvântul este că nu te aveam pe listă și nu știam cine e raportorul vostru din umbră. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul ECR și sunt complet de acord cu ce au uh, spus uh, antevorbitorii și domnul Cutaș și uh, preocuparea mea este doar pe partea de hormoni, pentru că este uh, un lucru care a creat probleme serioase în Uniunea Europeană și mi-amintesc că uh, când eram președinte pentru Comisia de Protecție Animalelor în țara mea, am avut o mare bătălie cu belgienii în legătură cu faptul că se foloseau uh, hormoni în Uniunea Europeană și până la urmă au fost eliminați complet, complet. Da, acoperă această chestiune și hormonul folosit în sectorul lactatelor eh, BST în Statele Unite, pentru că acest hormon se poate transmite până la animale. Evident, eh, dacă e vorba de o vacă care a folosit BST, e vorba de un hormon care ajută să producă mai mult lapte. Deci BST-ul este un hormon, un medicament care se dă eh, vacilor de lapte ca să le crească producția de lapte, un hormon inter, interzis în Uniunea Europeană. Vreau să știu dacă vom include și această chestiune. Și acum aș vrea să dau cuvântul Comisiei, domnul uh, Flavio Cortorini, mm, cer scuze dacă nu v-am pronunțat bine cuvântul, de la DG Agri. Vă rog să vă spuneți părerea. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu ultimul nostru comentariu trebuie să uh, iau legătura cu colegii mei pentru că nu știu ce să vă răspund pe această întrebare. Deci o să transmit întrebarea experților și o să vă dăm un răspuns dacă nu vă supărați. Apoi, câteva comentarii uh, pentru a susține ce a spus în special raportorul, dar și ceilalți vorbitori privind importanța acestui uh, acord. În primul rând, el permite Uniunii Europene să păstreze interdicția în ce privește hormonii și carnea de vită tratată cu hormoni. Asta e foarte important să ținem, să păstrăm acest, uh, această interdicție. Și în al doilea rând, aș sublinia că Uniunea și-a făcut uh, treaba în ce privește implementarea memorandumului de înțelegere chiar înainte de program în sensul că am retras toate sancțiunile de la 1 august, uh, ar trebui să retragem la 1 august 2012, am făcut asta cu 13 luni înainte. E adevărat că asta este consecința unui proces intern în cadrul Uniunii Europene, dar totuși asta nu schimbă faptul că aceste uh, sancțiuni puteau fi reintroduse dacă cineva ar fi dorit, însă în mod deliberat nu s-au reintrodus acțiunea asta ca să Uh, spun că există și din partea Uniunii Europene și din partea Americii uh, dovezi de bună credință și asta uh, înseamnă că trebuie să continuăm pe drumul nostru al implementării. Voi rămâne așadar la aceste două comentarii. Vreau să răspund la întrebare legată de uh, encefalopatia bovine spongiformă, IBS. Uh, Într-adevăr, Irlanda a închis două facilități de expo, din, uh, două facilități de producție de carne de vită pentru că nu se îndeplineau uh, standardele în ce privește uh, acest sindrom, pentru că nu se respectau așadar standardele de control. Trebuie să vă spun că s-au făcut presiuni uriașe la nivel politic comisarul Cioloș, comisarul Dali au făcut presiuni în America, au explicat uh, și înaintea acestei veri și în toamnă, s-au dus în America și au vorbit și au trimis uh, de asemenea raportorii de la INTA și de la Agri scrisori, secretarului pentru agricultură din Statele Unite și acum vedem că Statele Unite au trimis uh, proiectul de regulament la o, o analiză a agențiilor, uh, pentru că agențiile să spună opinia și pentru a lua în considerare elementele bugetare. Acest proces va dura 90 de zile, așadar, până la sfârșitul ianuarie anul viitor, acest proces va fi încheiat, ceea ce înseamnă că administrația americană va fi capabilă să publice proiectul de regulament care prevede așadar renunțarea la aceste interdicții și în momentul în care publică uh, proiectul, există o perioadă de 60 de zile în care toate părțile interesate pot să facă comentarii. Deci există unele elemente pozitive, nu suntem încă la sfârșitul uh, tunelului, E important ca toată lumea, și Comisia, și Consiliul, și Parlamentul să continue să facă presiuni asupra americanilor, pentru că la rândul lor și ei fac presiune asupra propriilor lor piețe, ceea ce înseamnă Corea și Japonia, ca să-și deschidă piețele și să uh, elimine interdicția legată de sindromul Creutzfeldt Jacobs, dar în același timp trebuie să elimine și interdicția pentru exporturile noastre care deja e împotriva politicilor. Deci trebuie păstrată această presiune ca să valorificăm pașii făcuți până acum de Parlamentul European în acest context. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Godley, vrei să intervii din nou? Da, foarte pe scurt. Aceste... Așadar, nu sunt o specialistă în acest domeniu. Tu ești uh, specialistul pentru că tu ești fermier. Însă, din câte știu, carne de vită de calitate înaltă înseamnă, provine de la animale care au fost crescute special pentru carne. Deci nu animale care sunt uh, uh, vaci care sunt uh, crescute pentru lapte. Și hormonii acestea de care ați vorbit se dau în special acelor vaci de lapte, vaci care sunt ținute pentru lapte, nu pentru carne. Problema este că problema este evident encefalopatia bovină spongiformă, EBS-ul. Totuși, am vorbit astăzi cu americanii în contextul uh, întâlnirii pregătitoare și eu o consider acum o oportunitate pentru a avea un dialog mai constructiv. Și cred că am putea eventual să avem așa un schimb, să, să mai renunțăm și noi, să mai renunțe și ei, să facem un, un, un schimb de concesii. În ce privește cantitățile, tonajele, nu cred că e totuși o, atât de mult dacă ne uităm la volumul total de carne de vită consumată aici în Europa. Deci nu cred că putem să vorbim de vreo distorsionare a pieței sau de concurență majoră cu care s-ar confrunta fermierii noștri. Acum, pentru a încheia cu o remarcă personală, eu nu reușesc să înțeleg de ce am transporta animale peste Atlantic deci de la est la vest sau de la vest la est, sigur că putem să mâncăm noi foarte bine vacile noastre și ei să-și le mănânce pe ale lor. Ar fi bine măcar pentru mediu, dacă nu pentru altceva. Dar asta poate că e o chestiune pentru, un alt, pentru altă comisie, deci nu pot să o scriu în raportul meu, nu pot să vă dau în scris chestia asta. Mulțumesc, Godliv, spune președintele, ai făcut o treabă excelentă și din punct de vedere al fermierului care sunt, spun că este o treabă excelentă. Piețelor cum se deschid? Întrebarea mea era legată de o carne foarte, de, de foarte calitate, un anumit tip de, de vaci care au avut sau nu BS. Dar, mulțumesc foarte mult, cred că este o mare oportunitate. Dacă vor exporta sau nu foarte multă carne de vită, asta rămâne de văzut, dar cel puțin vor avea acces la piață și practic, noi asta vrem să obținem în această comisie, să deschidem noi piețe și noi oportunități. Așadar, vă mulțumesc foarte mult. Deadline-ul pentru amendamente este 28 noiembrie. Adoptarea se presupune că ar fi pe 20 decembrie și putem să mâncăm carne de vită de Crăciun dacă reușim să ne ținem de program. Mulțumesc, Godliv. Punctul 12, a doua modificare a acordului de la Cotonou Raportor este Daniel Caspari. Până, până vine înapoi, în sală, vom aștepta un pic. Cred că a ieșit câteva minute. Deci, cea de-a doua modificare a acordului de la Cotonou, Daniel, se revizuiește odată la 5 ani acest acord. În 2010 Parlamentul și-a dat avizul cu privire la revizuirea acestui acord. Acum uh, Parlamentul își dă acordul pentru o a doua revizuire. DV este Comisia responsabilă pe fond. Raportul nostru este Daniel. Ai cuvântul. Stimate Robert, stimați colegi, dați-mi voie să mă scuz pentru că am ieșit din sală pentru două minute pentru a răspunde la telefon. Voi vorbi engleză pentru că împreună cu secretariatul am pregătit totul în engleză, la fel și proiectul meu de raport va fi în limba engleză. Deci, după cum bine știți, în anul 2000 acordul de la Cotonou a fost încheiat pentru 20 de ani. Ne-am pus de acord că va putea exista posibilitatea unei revizuiri odată la 5 ani. Prima revizuire a avut un impact redus asupra capitolului economic și comercial, iar Consiliul a autorizat deschiderea negocierilor pentru cea de-a doua revizuire pe 23 februarie 2009. Acordul uh, de modificare a fost semnat pe 22 iunie 2010 și Parlamentul uh, acum trebuie să-și dea uh, aprobarea. Despre asta vorbim deci până la urmă pe 20 ianuarie 2010, Parlamentul a adoptat o rezoluție cu privire la cea de-a doua uh, modificare a acordului de la Cotonou, uh, solicitând uh, luarea în considerare a problemelor ACP vis-a-vis -vis de criză și de schimbarea climatică, apoi se solicita includerea unor criterii de politică în revizuire și actualizarea capitolului care viza comerțul pentru a se lua în considerare anumite acorduri care au expirat la sfârșitul lui 2007. Apoi uh, se solicitau anumite măsuri speciale pentru comerț uh, și, uh, de asemenea, se ia în considerare țările ACP cu privire la aspectele comerciale. Apoi, luarea în considerare a protocolului 1995 pe lângă acordul de la Cotonou, ca să se ia în considerare toate evoluțiile uh, recente în ceea ce privește dezvoltarea și investițiile în uh, uh, ceea ce privește IMM-urile. Toate acestea au fost aprobate în 2010. Prin urmare, Parlamentul a dat în considerare toate aceste aspecte și pentru viitoarele negocieri, Parlamentul ar trebui să solicite Consiliului să includă toate aceste detalii și altele de asemenea, de exemplu, sprijin pentru țările ACP pentru a uh, face comerț, apoi uh, includerea unor aspecte ce țin de dezvoltare, uh, trei, uh, promovarea microcreditelor pentru a facilita investițiile și dezvoltarea IMM-urilor, pentru că aceste trei elemente nu au fost luate în considerare așa cum trebuie în negocierile care au fost uh, conchise. Prima urmare, sugestia mea este să fim de acord cu această revizuire, însă, după cum spuneam, uh, Uh, să introducem în justificarea noastră aceste trei uh, solicitări pentru viitoarele uh, negocieri la care vom asista curând. Voi fi gata să ofer proiectul meu tuturor raporturilor din umbră astăzi, așadar dacă aveți adăugiri de făcut, le puteți face. Noi, conform procedurii, nu puteam decât să avem o scurtă justificare, însă sunt gata să integrez toate aceste uh, sugestii ale colegilor. Voi transmite acest document astăzi și din și pot uh, studia până când uh, va trebui să-mi prezint pentru traducere acest proiect. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Daniel David. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu vom avea probleme cu acest raport raport, Daniel are dreptate. Am adoptat o rezoluție a Parlamentului a sfârșitului 2010, care a fost luată în mare măsură în considerare de către negociatori. Documentul pare unul pe care îl putem uh, aproba, însă asta nu înseamnă, după cum s-a spus, că este perfect. Întotdeauna mai există loc de îmbunătățiri. Am 3-4 puncte unde sunt cam dezamăgit. 1. Știu că domnul Cashman, raportorul principal al Comisiei DV, uh, va dori să includă și o clauză cu privire la drepturile omului, însă uh, orientarea sexuală nu a fost uh, menționată și aici se creează o situație tensionată între europeni și africani în contextul uh, acordului ACP. Există doar 13 state africane care au legalizat uh, homosexualitatea, ori 38 încă pun sub acuzare um, homosexualitatea. Așadar, ar trebui să mai insistăm aici. În contextul actual, e dezamăgitor faptul că noul acord nu se regăsește nimic cu privire la siguranța alimentară, deși ar fi trebuit să avem asemenea elemente în acord. De asemenea, este tratată problema imigranților ilegali, însă nu într-o manieră operațională sau satisfăcătoare. Din nou, cred, aici ar trebui să ridicăm uh, uh, aspectele în discuție în viitor. Apoi, uh, lupta cu paradisurile fiscale. Din nou, este un subiect unde trebuie să avem o atitudine mai fermă vis-a-vis -vis de partenerii noștri ACP. Cred că N-ar trebui să ni se pare acceptabil acest text, ci să fim mai duri în decursul negocierilor cu ei. Și apoi, o chestiune unde am o atitudine critică, s-a tot uh, vorbit despre finanțarea uh, ACP-UE um, și că se va găsi o soluție în acest sens, soluția încă nu s-a um, găsit, sper că nu va duce la o distanțare a Uniunii Europene de țările ACP, însă Până la urmă, la un moment dat, tot va trebui să discutăm și despre această problemă și ar fi interesant să vedem de ce nu regăsim în text, în textul revizuirii aceste elemente. Însă, în general, putem să fim de acord cu aceste amendamente la uh, acordul existent. Mulțumim, David. David C. Da, mulțumesc, domnule uh, președinte. Domnule președinte, sunt de acord uh, cu acest acord de liber schimb și cu faptul că dorim să-l ducem mai departe. Însă aici uh, am tot uh, enumerat chestiuni politice. Până la urmă politizăm acordurile comerciale și acest lucru ne scapă de sub control. Uh, Vorbim aici despre comerțul de arme, droguri, crimă organizată, munca copiilor, discriminare sexuală, la care se referi și colegul nostru și așa mai departe. Nu știu dacă acesta este contextul adecvat pentru a enumera toate aceste lucruri. Sunt pur și simplu niște chestiuni politice care ar trebui discutate cu guvernele implicate. Tocmai m-am întors din Columbia unde am uh, fost într-o vizită cu grupul uh, ECR și acolo am putut discuta despre drepturile omului uh, la modul cel mai serios și am recomandat ca autoritățile acestui stat să ia, în, să ia în considerare la modul serios toate aceste lucruri. Însă, în principiu, în aceste acorduri trebuie să punem pe primul plan comerțul, nu trebuie să politizăm lucrurile și să începem să dictăm cum ar trebui să se comporte statele în cutare și cutare domeniu. Cred că această practică trebuie să înceteze. Mulțumesc, domn președinte, Daniel. Sau David. Nu aș vrea să răspund neapărat, însă nu pot să uh, rezist. Eu nu sunt de acord că ar trebui să restricționăm acordurile comerciale doar la comerț, însă acordul la Cotonou reprezintă mai mult decât un acord comercial, este un acord care presupune și politici de dezvoltare uh, pentru țările ACP și multe alte lucruri. Deci toate aceste chestiuni uh, sunt relevante pentru relația cu ACP. Multe dintre aceste subiecte uh, nu putem spune că au fost adăugate, ci au fost modificate uh, odată cu revizuirea la 10 ani. Uh, Daniel, la ce doreai să te referi, spune domnul președinte? Nu aș vrea neapărat să mă refer la acest uh, punct, pentru că aici cred că David are dreptate și acesta este motivul pentru care comisia noastră nu este comisia pe fond, ci DEVE este comisia responsabilă pe fond. Însă, în introducerea mea, am spus că, în mod oficial, în cadrul Consiliului încă mai există uh, probleme. Însă, ceea ce mă îngrijorează pe, mine, îngrijorează pe mine este faptul că pe 22 uh, iunie anul trecut uh, s-a semnat uh, acordul pentru modificare, adică acum un an și jumătate, ori Consiliul încă nu ne-a trimis textul modificărilor și m-aș bucura să aflu din partea Consiliului care sunt problemele și când estimează că va termina această treabă, pentru că Parlamentul continuă munca sa, chiar dacă în mod oficial nu a primit documentele. Uh, Dorim să continuăm acest proces, dorim ca totul să funcționeze în practică și întrebarea mea pentru Consiliu ar fi când anume vom primi ceva în mod oficial. bonjour. Euh, excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard, j'ai pas entendu. Bună ziua, ce scuze, am ajuns uh, mai târziu, n-am ascultat primele trei puncte de la început, însă colegii uh, din partea uh, DigiTrade ar putea să răspundă mai bine la aceste întrebări. În ceea ce privește întrebările care au fost adresate în discuție acum câteva minute, e bine, pentru ultima, cea care viza procedura din Consiliu, e bine, Mă gândesc că există o discuție în Consiliu legată de uh, declarația 3 și întârzierea poate se datorează mai degrabă nouă comisiei, pentru că eu sunt de fapt cel care a redactat uh, propunerea pentru decizia Consiliului și asta s-a întâmplat în iulie anul acesta. Această întârziere așadar uh, e legată de așteptarea rezultatelor acelor working arrangements uh, ale comisiei. Așadar, uh, aici s-au înregistrat progrese, am încheiat uh, toată activitatea. Euh, je crois l'article 8 et la déclaration. Cât privește articolul 8 și problema orientării sexuale, bine, cred că aceasta era o problemă destul de dificilă în cadrul negocierilor cu ACP. Cred că am obținut uh, întrucâtva compromisul pe care ni-l doream cu ACP. Cât privește securitatea alimentară, mă gândesc că textul de la Cotonou este suficient de uh, dur în legătură cu toate aceste uh, lucruri. Uh, apoi, chestiunile care țin uh, de Fondul European de Dezvoltare, uh, e clar că lucrurile sunt uh, menționate așa cum trebuie. În 2008 uh, a existat și o inițiativă, Food Facility. Acest subiect, deci, nu este uitat de comisie. Cadrul legal al acțiunilor uh, comisiei uh, presupune să luăm în considerare aceste elemente. În ceea ce privește uh, repatrierea migranților ilegali, uh, ca și orientarea sexuală, este o problemă care a cristalizat anumite opoziții între ACP și partea europeană. Iar aici cred că am putea spune de asemenea că poziția comisiei a fost uh, dificil de susținut. Uh, nu am oferit uh, multe ACP-ului, care nu dorea neapărat să facă progrese aici, însă se așteaptă un acord final pentru a putea face progrese. A fost un subiect care a presupus existența unui blocaj. Articolul 33C, cred că e cel care se referă la paradisurile fiscale. Am putea să încurajăm statele ACP să strângă mai multe resurse pentru propria dezvoltare în propriul stat. Putem să le susținem eforturile pentru a se implica într-o cooperare fiscală uh, internațională. Mă gândesc că acesta este un progres major. Cât privește ultimele puncte, de ce nu există, dacă bine am înțeles, un cadru financiar multianual cu privire la Cotonou? E bine, eu cred că aceasta este o chestiune de calendar, nu una care ține de orientări sau de vreun refuz al Comisiei de a discuta despre acest subiect cadru financiar uh, uh, multianual uh, merge până în 2013, așadar ar fi prematur să lansăm niște discuții cu privire la acest subiect, mai ales că ne aflăm într-o situație economică complicată în Europa. Cred că țările ACP au înțeles bine absența cadrului financiar multianual în rezultatul negocierilor. Pour la question sur, euh, enfin le point sur. Euh... În ceea ce privește acordul de liber schimb în cadrul Cotonou, e bine, este un acord de parteneriat uh, mai larg, acordul de la Cotonou, decât un acord obișnuit. Și, prin urmare, presupune elemente care merg dincolo de comerț. să se reflectă aici și consensul european pentru dezvoltare și cred că este un acord multidimensional. Pentru că această abordare legată de dezvoltare are mai multe dimensiuni. Vorbim de chestiuni sociale, sănătate, guvernare și așa mai departe. Prin urmare, e normal să regăsim și alte subiecte în uh, acest acord dincolo de cele care vizează comerțul. Ultima intervenție era legată de procedura din Consiliu. Și dacă vorbe, doriți mai multe precizări, eventual uh, aș putea să vă ofer precizări mai târziu. Dacă nu, oricum aveți declarația 3. Tratatul de Lisabona a intrat în vigoare chiar în cursul negocierilor. Ouais, aussi, c'est vrai qu'il faut, il faut que les États membres ratifient de toute façon pour, pour que l'accord. Dar statele membre trebuie să ratifice acest acord pentru ca acesta să intre în vigoare. Declarația 3 uh, a declanșat anumite îngrijorări uh, ale ACP pentru că acestea erau menționate specific în tratatul de la Lisabona. Prin urmare, există un impact al tratatului de la Lisabona incert asupra acordului de la Cotonou. Am explicat acestor state că înainte de semnarea și conchiderea negocierilor am putea să le explicăm uh, diferențele aduse de tratatul de la Lisabona și uh, care urmau, ar urma să fie interlocutorilor, pentru că lucrurile s-au schimbat puțin. Iar noi, pentru a pune în aplicare această declarație, am atașat uh, o scrisoare uh, propunerii de decizie din Consiliu și am propus punerea în aplicare a acestei declarații. Uh, thank you. Uh, Daniel. Uh... Mulțumim. Uh, Daniel, a omis uh, Comisia câteva întrebări, uh, eventual ai putea să le reformulezi. Uh, aș dori să dau și eu ceva, eventual Comisia ar putea să vină la timp data viitoare. Daniel? Da, singura întrebare care îmi rămâne de adresat este următoarea. Am consacrat deja șase luni acestei dezbateri de la semnare, așadar acordul a intrat în vigoare la 31 octombrie 2010, a intrat în vigoare manieră provizorie, iar lucrurile s-au blocat în Consiliu și uh, nu mai progresează. Noi ce am putea face? Cum am putea să obținem o transmitere formală a documentului uh, uh, Consiliului? Cum putem să finalizăm această procedură? Nu avem un reprezentant al Consiliului, nu-i așa? Nu. Nope. Se pare că nu. Se pare că nu poate răspunde nimeni acestor întrebări. Poate Digit Trade. Aveți ceva de adăugat? Mulțumesc și îmi cer scuze că nu am participat de la începutul uh, ședinței, numai dacă au rămas întrebări fără răspuns uh, legate de comerț. Dacă nu, nu am nimic de spus. Bun, atunci nu mai avem întrebări. Vă mulțumesc tuturor pentru observații. Mulțumesc, Daniel, pentru raport. Calendarul este următorul. Discutarea raportului pe data de 20, și 21 decembrie, termenul limită pentru amendamente 25-26 ianuarie votul în uh, comisie și vom vedea când va ajunge votul și în plenară. Următorul punct 13, punctul 13 va fi discutat cu ușile închise, deci îi rugăm pe cei care nu au dreptul de a rămâne la ședințele cu ușile închise să părăsească sala. Deci, numai uh, europarlamentarii, asistenții lor, uh, serviciul juridic, uh, secretariatul pot participa la reuniunile cu ușile închise. Ceilalți trebuie să părăsească sala, vă rog.